Avem un proiect de rezoluție din partea Comisiei DEVE care se va vota mâine. Următoarea ședință se va ține mâine, joi, 26 noiembrie. Vom începe la ora 9. Agenda e disponibilă pe pagina de internet a Parlamentului European. Ședința se suspendă. Noapte bună!